Chers collègues, nous allons reprendre. Dragi colegi, ne reluăm activitatea, suntem puțin în întârziere deja, așa că v-aș ruga, dacă aveți conversații personale, să le purtați în afara sălii pentru a nu-i deranja pe colegii care rămân la ședință. Urez bun venit invitațiilor noștri, Bruno Scholl, din partea grupului de lucru Ierenesul și domnul Tabatabai, din partea Centrului pentru Relația cu Orientul. Situația din Iran ne îngrijorează încă din 2005. Vă rog să discutați în afara sălii. E, e foarte neplăcut să nu ne putem desfășura activitatea în liniște. Aștept să încheiați, vă rog. Asociația Internațională de Energie Nucleară a adoptat o declarație spun că Iran nu respectă angajamentele. Concluziile au fost urmate de rezoluția Consiliului de Securitate a ONU cerând Teheranului să ia măsurile necesare pentru a, a, și a impus o serie de restricții Iranului și sancțiuni Iranului. Et est toujours considéré comme euh, une avancée historique, une contribution acest uh, acord comun este considerat ca o realizare istorică și o contribuție esențială la regimul mondial de neproliferare. Acordul include dispoziții care restrâng programul nuclear iranian în schimbul suspendării sau ridicării sancțiunilor financiare și economice impuse acestei țări prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. GCPOA este sprijinit de o rezoluție cu forță obligatorie, rezoluția 2231 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, eliminând progresiv sancțiunile împotriva Iranului. În același timp, Spune doamna președintă că va încetini puțin ritmul. Aceste dispoziții preved un mecanism care să permită reimpunerea sancțiunilor în orice moment. După ce Statele Unite și-au anunțat intenția de a se retrage din acest acord cu Iranul în 2018, din cauza faptului că acest acord fusese încălcat de către Iran, cele trei părți europene la acest acord, Franța, Germania și Regatul Unit, Uh, s-au angajat să soluționeze impasul printr-un dialog diplomatic constructiv. În, prezent, uh, în prezent, uh, Iranul se îndepărtează de îndeplinirea obligațiilor. În, din ianuarie, de când tensiunile s-au, au crescut cu Statele Unite, președintele Iran Hassan Rouhani a declarat că nu va mai respecta restricțiile impuse de acord nuclear din 2015. Iranul uh, nu pare să-și fi sporit nivelul de îmbogățire a uranului sau să-și fi crescut capacitatea de producție, ceea ce încă lasă ușa, partea deschisă unor uh, soluții diplomatice pentru a asigura respectarea obligațiilor care vin la anului, Franța, Germania și Statele Unite au anunțat intenția de a declansa mecanismul de soluționare a diferendelor din acordul anterior. Uh, Statele Unite pun în continuare accentul pe asigurarea supraviețuirii acordului și nu pe reimpunerea sancțiunilor. Riscurile în principal sunt extrem de crescute. În altul reprezentant european a mers la Teheran pentru a asigura respectarea acestui tratat, aspect despre care vom discuta și astăzi. Am să-i dau cuvântul domnului Vitol Vacikovski, vicepreședinte al Comisiei pentru Relații Internaționale. Mamnun Hanume Eluaso. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Din partea AFET, pot să vă spun că este foarte oportună discutarea acordului cu Iranului și modul în care Iranul își respectă obligațiile care îi revin. Doresc să vă reamintesc că acest acord cu Iranul în, este în interesul uh, nostru comun, este o realizare majoră menită a preveni o nouă cursă a armelor nucleare. Evoluțiile recente din regiune, mai ales după moartea generalului Suleimani, ne-au reamintit cât este de important să evităm un conflict regional potențial devastator și să asigurăm o descaladare mai important acum ca niciodată. Urmează alegeri parlamentare în, în Iran. Mulți analiști spun că forțele extremiste vor fi întărite în Parlamentul iranian. Candidații moderați, puțini care au primit permisiunea de a candida, Uh, și-au pomenit pozițiile slăbite de politicile americane recente și de sancțiunile impuse acestei țări. După cum uh, a spus și doamna președinte, s-au adoptat o serie de rezoluții de către Consiliul de Securitate Națională Unite, cerând Iranului să respecte obligațiile. Cu toții sperăm că se va ajunge la o soluție, mai ales că timpul trece și trece rapid. De aceea, după cum spunea și doamna Loazon, acest uh, chestiune a mecanismului de soluționare a disputelor trebuie abordată cu mare, mare atenție. Președintele Rouhani a criticat Europa pentru că a spus că decizia nu este în conformitate cu articolul 36 din acordul cu Iranul pentru că Statele Unite au denunțat acest tratat. E important să evităm situația unei politici de mână forte care a prevalat în uh, perioada premergătoare a acordului cu Iranul. Am să mă opresc aici și aștept cu nerăbdare să văd intervențiile invitațiilor noștri. Eu am fost și ambasador al Poloniei în Iran cu 20 de ani în urmă, așa că aștept cu nerăbdare să vedem ce au să ne spună invitații noștri pe această temă. Doamnă Loazon, vă predau uh, microfonul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Îi dau cuvântul domnului Bruno Scholl. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce aveți a ne spune în legătură cu respectarea către Iran a obligațiilor care vin în baza tratatului. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și mulțumesc uh, și antevorbitorului care a conturat foarte bine cadrul general al acestei dezbateri, schițând parametrii contextului actual. De la bun început doresc să vă spun că Uniunea Europeană și în special în altul reprezentant se angajează să fac tot ce le stă în putere pentru a păstra acest tratat cu Iranul, acord cu Iranul? Știți că s-au depus eforturi diplomatice considerabile în vederea asemnării acestui acord. Însă tema dezbătută aici este puțin mai largă. Am să încep să mă refer uh, la uh, chestiunile care țin de acordul de non-proliferare și la garanțiile de securitate din protocolul adițional și după aceea am să discut acordul cu Iranul propriu-zis, gcpo ul Uh, în ceea ce privește obligațiile iraniene în temeiul Tratatului de Non-Proliferare, este important să spunem că Iranul a semnat uh, un acord cu Agenția Internațională care prevede drepturile normale de acces și utilizare, a semnat și un protocol adițional în 2003. Acesta oferă acces uh, la materiale nucleare, la site-urile respective și la alte locuri unde s-ar putea uh, afla informații importante. Agenția Internațională a Energiei Atomice poate să efectueze inspecții cu un preaviz de doar câteva ore, ceea ce e foarte important pentru că are acces la site-uri civile și militare. Însă în 2003 Iranul nu a ratificat acest protocol adițional, ci doar în 2015 atunci când s-a uh, uh, negociat uh, acordul GCPOA cu Iranul, atunci au fost de acord iranienii să respecte și acest protocol adițional. Ce înseamnă asta? Dacă pierdem acordul cu Iranul, pierdem aceste drepturi adiționale de acces din protocolul adițional, ceea ce ar fi deosebit de nefericit. În ceea ce privește respectarea acestor angajamente din partea Iranului, noi ne bazăm evident pe Agenția Internațională a Energiei Atomice. Ei sunt autoritatea competentă de 60 de ani, asta fac și în 2003 încoace publică rapoarte periodice privind programul nuclear ilarian din 2015 încoace, monitorizează și pune în aplicare acordurilor de garanție și a protocolului adițional. Tot din 2015 încoace, rapoartele Agenției Internaționale au fost foarte clare. Agenția a continuat să verifice nediversificarea materialului, uh, neredirecționarea materialului nuclear și a făcut uh, vizite la toate siturile uh, iraniene, Rapoartele sunt clare, Iranul își respectă angajamentele asumate în temeiul acordului de neproliferare, a acordului GCPOA și a protocolului adițional. Acum, în ceea ce privește GCPOA, lucrurile sunt mai complicate. Ca parte a acestui acord, Iranul și-a asumat o serie de angajamente suplimentare voluntare care merg dincolo de cererile tratatului de neproliferare a făcut acest lucru pentru a asigura ridicarea sancțiunilor. Toată lumea știe care e povestea, a durat 12 ani negocierea acestui acord, a fost sprijinit și o rezoluție 2231 a, a Consiliului de Securitate și a fost un succes major pentru Europa, un acord pe care dorim să-l păstrăm. Ca urmare, Iranul și-a scos din us două treimi din centrifugi, a redus stocurile de uraniu și cu 34% capacitatea de rafinare. După implementarea acestui acord, în 2016, Iranul a trecut la respectarea angajamentelor pe o perioadă de trei ani, inclusiv pe o perioadă de un an și două luni după retragerea Statelor Unite din acest acord. o decizie regretabilă în opinia Uniunii Europene. Iranul a anunțat că va continua să-și reducă angajamentele nucleare, spunând că nu a avut de câștigat economic după ridicarea sancțiunilor. Abordare mai puțin pentru mai puțin. O abordare pe care noi n-am acceptat-o niciodată, noi, Uniunea Europeană. Din iulie 2019 încoace, Iranul a redus aceste angajamente în patru etape, a depășit uh, cotele prevăzute pentru stocurile de uraniu îmbogățit, uh, apoi uh, și în ceea ce privește volumul de activități la centrifugi și a reluat îmbogățirea uraniului în instalația subterană pe care o deține. Toate aceste elemente au fost raportate și confirmate de Agenția Internațională în ianuarie 2020 Iranul și-a anunțat uh, cincea măsură de reducere a angajamentelor. A declarat că nu va mai uh, respecta nicio limită operațională din acord și nici limită în ceea ce privește centrifugarea. Încă o dată, noi, în evaluarea acestor măsuri, ne bazăm pe Agenția Internațională, suntem în contact permanent cu ei și până acum se pare că Iranul nu a trecut la această cincea măsură, care, după declarația iranienilor, este ultima etapă de reducere a angajamentelor asumate. Asta nu înseamnă că lucrurile merg bine, aceste cinci măsuri sunt extrem de îngrijorătoare. În altul reprezentant și alți participanți la acord, constant și-au exprimat îngrijorarea și au cerut Iranului să se întoarcă la uh, respectarea deplină a prevederilor acordului, nu acceptăm principiul mai puțin pentru mai puțin. În același timp, este foarte important ca acest acord să rămână în vigoare, pentru că înțelegem foarte bine că dispozițiile referitoare la acces, vorbeam de protocolul adițional, dar și cele care se referă la uh, capacitatea de procesare a plutoniului, uh, reactorul de la RAC uh, și alte măsuri încă rămân valabile și după declarația iraniană confirmată de Agenția Internațională, această țară continuă să coopereze cu Agenția Internațională și permite accesul inspectorilor din partea Agenției Internaționale. Aceste elemente sunt deosebit de importante și sunt uh, plus valoarea pe care încă o aduce acordul cu Iranul. Evoluțiile recente, lucru menționat la începutul acestui an, uh, tensiunile au sporit, uh, apoi pe 14 ianuarie Miniștrii de externe ai Franței, Germane și Regatului Unit au trimis o scrisoare în altului reprezentant în calitate de coordonator al Comisiei Mixte, acordului pentru Iranul, declansând mecanismul de soluționare a disputelor, asta din cauza măsurilor luate de Iran în direcția reducerii eh, angajamentelor asumate. S-a spus foarte clar că acest mecanism este declanșat în încercarea de a soluționa diferendul S-a vorbit adesea despre o escaladare, nu intenția, și din declarația publică era aceea de a soluționa uh, uh, problemele apărute. În altul reprezentant în calitate de coordonator a rămas în contact cu toți uh, semnatarii acordului cu Iranul și făcut o deplasare în Iran a discutat uh, și cu șefii diplomației chineze și ruse și s-a decis că e nevoie de timp suplimentar pentru a încerca să se găsească o soluție și prin urmare calendarul a fost prelungit. Suntem în etapa discuțiilor la nivel de experți cu implicarea tuturor statelor semnatare în încercarea de a găsi o soluție și de a vedea care sunt uh, efectele la scară mai largă ale retragerii Statelor Unite și ale sancțiunilor impuse de această stară, Iranul, în esență, trebuie să aibă de câștigat de pe urma ridicării sancțiunilor. Asta e etapa în care ne aflăm în prezent. Uh, deocamdată concluziile Comisiei Mixte sunt confidențiale. Sperăm să avem o întrunire curând uh, în conformitate cu declarația naturii reprezentată din 24 ianuarie și se încearcă tot posibilul pentru a păstra acest acord și pentru a găsi un compromis. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Îi dau cuvântul acum domnului Adnan Tabatabai, care ne va vorbi despre viitorul acestui acord cu Iranul, GPO, și mai ales posibilele consecințe ale unui posibil eșec al acestui acord pentru securitatea regională, europeană și globală. Vă rog. Thank you very much, uh, Madam Chair. It's an honor to be, to be back in Brussels. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Este o onoare să fiu din nou la Bruxelles. Am fost rugat să spun câte ceva despre cum putem să înțelegem abordarea Iranului în ceea ce privește uh, dosarul nuclear. Și e grăitor faptul că de multe ori când vorbim despre acordul cu Iranul, trebuie aproape să ne cerem scuze pentru că iarăși îl menționăm, pentru că există un fel de uh, saturație cu privire la acest acord GCPOA, acordul nuclear cu Iranul. Însă există foarte multe motive de a-l menține în viață acest acord și am să vă explic uh, exact de ce. Cred că trebuie să înțelegem trebuie să ne amintim importanța acestui program pentru Iran. Uh, pentru Iran este o chestiune de prestigiu național, dar și de recunoaștere internațională. Este Același lucru nu este neapărat valabil pentru uh, programele nucleare ale altor țări uh, din Uniunea Europeană, dar pentru Iran este. Acest um, acord are doi piloni importanți. Um, progresul uh, științific și apoi programul nuclear ca un semn de modernitate. Bun, se poate dezbate acest lucru, însă în viziunea Iranului și a factorilor de decizie din Iran, Progresul științific este foarte important uh, ca o țară care se simte înconjurată, sub asediu, uh, sub sancțiuni. Uh, cunoaștem deci mentalitatea lor. În grupul de experți inițial s-a vorbit despre faptul că programul nuclear civil este folosit pentru producția de electricitate, izotopi medical și alte produse cosmetice și Iranul într-adevăr folosește uh, Uh, astfel acest program nuclear. A existat neîncredere referitor la acest lucru în urmă cu 17-18 ani, de unde a apărut și întreaga idee a negocierilor nucleare. Iranul întotdeauna a spus că programul său nuclear este în cad- respectă cadrul uh, TNP și încă un lucru care nu este luat în serios în afara Iranului, și asta este numai o constatare, este acea fatwa ce a fost um, emisă de către autoritatea supremă a țării, Ayatollahul Khomeini, și anume că producția, poze, posesia și distribuția armelor uh, nucleare de distrugere în masă uh, este contrară legii islamice. Este ceva, este un argument care nu prea prinde uh, în Europa, dar eu cred că trebuie luat în serios. Cred că a existat un punct critic și anume a existat înainte de acest acord uh, solicitarea ca Iranul să nu poată îmbogăți uh, la nivelul național și a fost o abordare care a uh, lansat această idee de prestigiu, de a um, a faptului că Iranului se interzice ceea ce de fapt ar trebui să-i fie permis ca membru al tratatului de neproliferare. 2002-2003 au fost ani în care dosarul nuclear a devenit un fel de scuză astfel încât uh, puterile occidentale să depună uh, presiune asupra Iranului, iar Iranul și-a arătat rezistența, uh, Uh, și hotărârea. Și discuția, bineînțeles, a depășit dosarul nuclear, pentru că era vorba de geopolitica din Orientul Mijlociu și așa mai departe, dar dosarul nuclear a fost cel prin prisma căruia se vedeau toate aceste discuții. A fost uh, folosit acest dosar pentru a impune sancțiuni Iranului, Iranul a folosit acest subiect pentru a, a, a rezista, a provoca. Um, și am putea chiar aduce argumentul că Iranul a jucat cu această noțiune a amenințării nucleare. Întotdeauna a spus că nu dorește să aibă arme nucleare, ceea ce din uh, opinia mea, în opinia mea personală este adevărat, însă au existat niște ambiguități care, după cum uh, am spus, au dus la uh, discuțiile nucleare. În 2003 s-au reunit uh, miniștrii de externe ai Germaniei, Franței și Regatului Unit, care au mers la Teheran. Și uh, trebuiau uh, împiedicate următoarele lucruri. Bomba nucleară uh, la dispoziția Iranului și amenințarea escaladării nucleare în regiune. Și cred că putem spune că ne aflăm în fața unei uh, uh, răspântii similare. Există acest atac uh, al Statelor Unite asupra Iranului și din partea Israelului asupra Iranului și uh, există și uh, amenințarea ca Iranul să părăsească tratatul și să uh, reînceapă îmbogățirea. Și acest lucru este ce, cel folosit de Iran pentru a rezista presiunii impuse. Un lucru care a făcut uh, posibil acordul cu Iranul a fost bun regimul de sancțiuni care a avut efecte economice, însă efectul politic a fost cel care a dus la uh, disponibilitatea iranienilor de a avea acest acord, și anume faptul că s-a renunțat la politica de îmbogățire zero. Deci s-a pus capăt acestei politici și cred că asta a fost elementul <laughs> magic, să-i spunem așa, pentru a duce Iranul la masa negocierilor. Cam câte minute mi-au mai rămas? Două? Bine. Astăzi ne confruntăm cu faptul că Iranul este asaltat din toate părțile. Vede, știți uh, campania Statelor Unite uh, de pe toate fronturile, iar Iranul uh, respinge în două regiuni, prin escaladarea situației în Golful Persic, prin amenințări la adresa aliaților Statelor Unite și apoi domeniul nuclear. Și, pe de o parte, trebuie să spun că dacă Iranul chiar ar vrea să părăsească acest acord, cred că ar fi făcut-o deja. Deci, există în continuare o disponibilitate în Iran de a menține acest acord, în ciuda celor cinci pași menționați. Și din la asta uh, contribuie și faptul, din punctul meu de vedere, că inspectorii IAEA nu au fost dați afară din țară. Doresc să închei cu câteva recomandări. Cred că mecanismul de soluționare a litigilor are cuvântul soluționare <laughs> în el. Deci uh, ar trebui ca accentul să se pună pe rezolvarea situației. Nu să se dea vina pe alții sau să se ex- care ar fi partea um, sau o să, să se continue um, ca până acum, ci accentul trebuie pus pe soluționare. Și asta ar trebui uh, să însemne pentru Iran uh, respectarea uh, angajamentelor din acest acord. Și aici uh, încă două elemente. Iranul a uh, uh, adoptat inițiativa Speranței pentru securitatea uh, regională și ultimul element, promit, am vorbit despre inițiativele E3. Cred că un semnal european uh, care ar impresiona Iranul ar fi ca trei miniștri de afaceri externe, împreună cu un altul reprezentant, să călătorească în Teher- la Teheran și să arate un front unit uh, împotriva poziției Statelor Unite. Acesta ar fi un semnal de investiție politică din partea Uniunii Europene. Îmi cer scuze pentru depășirea timpului și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim, vă mulțumim pentru intervenție. Începem cu domnul Mixer în numele SND. Sorry. Thank you, Madam Chair. Uh, I have a couple of... Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva întrebări. Făcând o referire și la punctul precedent de pe ordinea de zi, îmi amintesc că, înainte de semnarea acordului cu Iranul, au existat avertizări din partea diferitelor actori că Iranul ar mai avea numai câteva luni pentru a ajunge la arma nucleară. Iar apoi, imediat după ce s-a ajuns la acord, unii dintre aceiași oameni care spuneau că Iranul urma să aibă arma nucleară au început să se plângă de cât de uh, Curt era termenul pentru acord. Au spus, bun, e în regulă pentru astăzi, dar ce se întâmplă pentru peste 10-15 ani? Și da, într-adevăr, dacă Iranul urma să aibă arma nucleară, amânarea asta cu 10-15 ani ar fi fost ceva pozitiv. Cred că chiar și astăzi există unele diferențe în de opinie în ceea ce privește capacitatea Iranului de a avea arma nucleară în urma uh, prăbușirii acestui acord. Ne puteți spune dacă există o diferență între percepția Statelor Unite, dar și cea uh, Uniunii Europene și a Rusiei referitor la finalul acestui acord uh, pentru capacitățile iraniene? Și un uh, expert din punctul precedent a sugerat că uh, trebuie să ținem cont și de uh, amenințarea de proliferare din partea Iranului. Statele Unite văd Iranul ca pe o amenințare de proliferare, pe când Rusia nu. Sunteți de acord cu asta și afectează acest lucru uh, discuțiile cu privire la viitorul acordului? Și nu în ultimul rând, unul dintre vorbitori a spus că discursul public și politic din Europa pare să se concentreze numai pe nevoia de a menține acordul cu Iranul ca pe o mare victorie uh, diplomatică, politică, uh, a, în care a jucat un rol foarte important Uniunea Europeană. Când, de fapt, ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra mecanismului de verificare ale IAEA, și asupra obligațiilor Iranului din tratatul de neproliferare ca o cale de a garanta securitatea uh, pe termen lung a Europei. Credeți că dacă vrem să protejăm Europa, poate ar trebui să uh, schimbăm modul în care se duce dezbaterea publică în Europa? Mulțumesc, domnul Buchner, în numele verzilor. Mulțumesc, mulțumesc și pentru prezentările dumneavoastră. Am auzit multe despre evoluția îmbogățirii. Un aspect foarte, mine, foarte important pentru mine este de ce are Iranul acum mari dificultăți la nivel intern. În uh, Iran, gărzile revoluționare și Ayatollahul s-au exprimat împotriva acordului și guvernul a impus acest acord cu promisiunea că prin ridicarea sancțiunilor populației va merge mai bine. Acest lucru nu s-a întâmplat, cu atât mai mult uh, cu cât acum Statele Unite au părăsit acordul. Europa a cedat în fața amenințărilor Statelor Unite și a reintrodus sancțiunile acum. Punctul important acum este dacă vrem să convingem și uh, o majoritate din Iran să respecte acest acord, atunci trebuie să creăm posibilitatea din partea noastră ca sancțiunile să fie ridicate. Și asta ne-a ne-au spus-o și ministrul de externe iranian și mulți alții, de mai multe ori. În Uniunea Europeană avem acest, am creat acest mecanism financiar care ar permite un comerț foarte restricționat cu Iranul. În, volumul financiar este mult prea redus pentru a permite, de exemplu, exporturi de petrol din partea Iranului și asta este una dintre sursele lor de finanțare principale. Concret, dacă vrem să obținem ceva, putem să vorbim mult despre tehnică nucleară, este mm, domeniul meu de expertiză, însă, și eu, deci cu, o, aș face-o cu plăcere, însă la nivel politic n-ar ajuta la mare lucru. Ar trebui să punem capăt sancțiunilor dacă vrem să obținem ceva. Mulțumesc, domnul Wallace, în numele GUE. Mulțumesc. O întrebare pe scurt ambilor vorbitori. Am adresat o întrebare la punctul precedent domnului Hibbs și l-am întrebat dacă Europa este neajutorată în a rezolva problemele acordului cu Iranul, având în vedere opoziția americanilor, sau dacă Europa poate face mai mult și el a spus că cel mai importante sunt, cele mai importante sunt acțiunile. Credeți că Europa poate să facă mai mult și să spună uitați, poziția americanilor nu este una care promovează pacea, nu este ce, ceea ce își dorește Europa. Credeți că Europa își poate aduna curajul pentru a lua o poziție independentă de poziția americană, să facă lucrul corect uh, și să readucă pe direcția cea bună acest acord? Mulțumesc, domnul Austrevicius, pentru Renew Europe. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o poziție puțin diferită. Uneori sancțiunile economice sunt necesare, sunt uh, inevitabile pentru a pune capăt uh, unui comportament negativ ale, al unor țări care sunt pentru proliferare, care îmbogățesc uraniu și se apropie de dezvoltarea armei nucleare. Este o amenințare majoră pentru regiune și pentru întreaga lume. În ce măsură politica de sancțiuni poate împiedica Iranul să facă progres în ceea ce privește îmbogățirea. Um, lucruri care poate că ar pune capăt uh, și din punct de vedere financiar acestor uh, eforturi, pentru că e nevoie de mulți bani pentru a face asta. Apoi, Iranul este mult mai um, avansat în uh, dezvoltarea de rachete vedem că știm că Iranul oferă sau furnizează rachete unor organizații teroriste precum Hezbollah și a, care atacă Israelul sau și-au propus să atace Israelul. Există eforturi mai mari de a dezvolta aceste, aceste sisteme în următorii ani. Cum se poate crea o legătură între îmbogățirea um, procesului de. Deci, între procesul de îmbogățire din Iran și sistemurile de rachetă. Mulțumesc în numele PP, domnul Petars. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc experților pentru informații, sunt foarte importante. Nu este prima dată când avem această discuție și știți că citesc toate documentele pe care le adoptăm. Și avem și un raport al raport de implementare în ceea ce privește politica comună de um, politica externă comună și de securitate. Și la punctul 6 spunem ceva și întrebarea mea este ce părere aveți despre ceea ce am adoptat noi la Strasburg. Citez. Face apel la înaltul reprezentant să folosească toate mijloacele disponibile, mijloacele diplomatice și politice necesare pentru a apăra acordul cu Iranul și uh, sau un nou uh, acord strategic. Uh, și mai departe subliniază că Uniunea Europeană trebuie să intervină la nivel diplomatic cu toți actorii și acesta este un instrument puternic pentru a atinge acest obiectiv. Ați menționat că înaltul reprezentant uh, poate cu, cu prim-ministrii să acționeze, dar întrebarea mea este dacă este suficient acest lucru, este singura cale de a găsi o soluție, o rezoluție sau trebuie să facem mai mult? Să discutăm despre sancțiuni, sancțiuni da sau nu, sau ceea ce am adoptat la Strasburg este calea pe care trebuie să continuăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum vorbitorilor noștri pentru răspunsuri. Am ascultat o serie întreagă de afirmații care aminteau că Iranul nu vrea să fie discriminat, vrea să fie uh, tratat ca un uh, stat obișnuit. Dar ne întrebăm dacă Iranul dorește uh, să, își, să fie tratat ca un stat normal, având în vedere faptul că dorește să-și exporte revo, revoluția și că amenință stabilitatea din regiune. Aș dori să uh, aud ceva și despre asta din partea experților noștri. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, thank you for all these for all these questions. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. O să încerc uh, să le răspund printr-o observație generală și apoi să intru puțin în detalii. De ce s-a încheiat acest acord E clar că este un acord nuclear cu o parte de ridicarea sancțiunilor. N-a fost unul menit să asigure stabilitatea regională, a fost o decizie legată și de fezabilitate la vremea respectivă să existe un acord nuclear foarte solid. Dacă vă uitați cu toate anexele sale și detaliile sale, e unul foarte amănunțit, se prezintă la început partea de acces la verificare și partea referitoare la fatua, da. Iranul a declarat um, acest lucru și că nu dorea o bombă. Până la urmă, răspunsul a fost unul, uh, avem încredere, dar verificăm. S-au observat activitățile, am uh, pus pe picioare un regim foarte solid de verificări pe care îl raportează AIEA și participanții la acord au fost uh, de acord să ridice sancțiunile ca recompensă și asta a făcut uh, Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și-a uh, ridicat toate sancțiunile în conformitate cu JCPOA. Mai sunt unele care încă sunt în vigoare, tot în acordul, uh, în temeiul acestui acord, însă nu s-au reintrodus altele. Ce s-a întâmplat a fost că unul dintre participanții la acord a hotărât, din motivele sale, după alegeri, să se retragă din acest acord. O decizie pe care, așa cum am spus, o regretăm. Am regretat-o și o regretăm în continuare pentru că ne gândeam că, având acest acord în vigoare și cu toți participanții implicați, um, ar fi o regiune mai sigură acolo. Și ce a însemnat asta? Statele Unite au reintrodus sancțiuni, inclusiv uh, efectele extrateritoriale ale acestor um, sancțiuni. Noi uh, am ridicat sancțiunile noastre, dar nu putem să le spunem companiilor noastre ce să facă. Nu suntem o, o economie de stat și uh, companiile fac um, calcule de risc, sunt expuse la riscurile din Statele Unite și la uh, măsurile pe care autoritățile americane le-ar putea lua, ceea ce înseamnă că le afectează deciziile. Suntem conștienți de asta și încercăm să tratăm și problema unor uh, Uh, avantaje ale uh, ridicării sancțiunilor cu partenerii noștri iranieni și e foarte important ca Iranul să beneficieze de problema ridicării um, sancțiunilor, dar la partea de obligații putem spune că noi ne-am respectat obligațiile. Acum ce putem face noi, um, uh, ce poate face Consiliul, um, este să ridice sancțiunile. Nu poate să-i oblige pe oameni să comercializeze acolo. Sigur, vrem să încurajăm acest uh, schimb comercial pentru că este uh, conceput ca un instrument de interacțiune uh, economică care este protejat de partea de sancțiuni. Sigur, vrem să accelerăm procesul, să se folosească mai des, mai ales la partea de comerț umanitar, însă nu să se limiteze doar la asta. În ceea ce privește efectele JCPOA și partea de risc de neproliferare, când s-a încheiat acest acord în 2015, perioada mm, de uh, breakout era cam de două luni, așa s-a estimat, foarte scurt. După cum am uh, menționat, timp de trei ani, uh, Iranul și-a implementat obligațiunile și perioada mm, a durat peste un an. Acum, sigur, prin uh, măsurile pe care le-a luat uh, Iranul și considerând că aceste măsuri reduc uh, perioada aceasta de breakout, dar tot se estimează că ar fi cam de un an, pentru că e vorba de echipamente tehnologice care trebuie să fie dezvoltate și Cam aici ne aflăm la cam un an. La partea de rachete balistice, nu o chestiune care s-a menționat aici, aceasta a fost discutată în rezoluția Consiliului de Securitate, partea de rachete care pot să transporte arme nucleare. Poziția noastră este că, având în vedere JCPOA care ar fi în vigoare cu toți participanții implicați, riscul de, legat de rachetă ar fi redus, pentru că nu există dispozitive nucleare pe care să pui aceste rachete. Deci nu o să ai nici racheta. Pare simplu, dar până la urmă e unul dintre argumentele noastre în care spuneam că mm, Iranul s-a conformat timp de trei ani și că acordul a funcționat, chiar a contribuit la stabilitatea regiunii. Acum suntem într-o situație mai complicată Trebuie să ne descurcăm cu asta și trebuie să ne bazăm și pe eforturile înaltului reprezentant. La începutul anului am observat că există o escaladare regională foarte periculoasă după uh, uciderea lui Suleiman, dar și după atacurile cu uh, rachetă. Am avut uh, Uh, din partea înaltului reprezentant uh, un consiliu extraordinar, primim mandat din partea ministrului de externe să se meargă în regiune și să vadă care ar fi posibilitățile de securitate în regiune prin diferite măsuri de creșterea încrederii sau ce ar putea să facă. Uh, și um, călătoria sa la Teheran a făcut parte din această misiune mai amplă, a discutat și despre JCPOE, dar era mai amplă misiunea și în continuare merge pe aceeași linie că despre JCPOA a fost, uh, a spus clar că după um, E3, um, sigur, împreună cu participanții care au rămas, care vor să păstreze acordul și să găsească o cale de continuare, și pe aici ne aflăm. Ne uităm la um, preocupările foarte grave legate de partea nucleară, dar să vedem dacă se poate face ceva la partea economică, care cu siguranță ar crea niște stimulente pentru Iran să-și uh, schimbe comportamentul. Să verific încă o dată dacă m-am referit la toate lucrurile, dar cred că am făcut-o. Mulțumesc, domnul Tabatara. Mulțumesc, uh, domnule Mixer. Ați uh, vorbit despre acum partea de separare, de risc, apoi partea de caducitate, dacă se rezolvă. Păi vă garantez că va fi altceva. La asta mă referam prin dosarul proxy, că mereu ceva se va invoca pentru a ridica probleme vis-a-vis -vis de această realizare. Cât despre caducitate, era ministerul, ministrul Arian n-ar spune niciodată. Iranul uh, se oferă să aducă uh, un protocol suplimentar pentru ca Iranul să ratifice uh, nu în 2023, așa cum spune în GSPO, ci mai devreme. În felul acesta, toate interpretările legate de caducitate n-ar mai fi relevante. Și în acest sens, avem și amenințarea faptului că Iranul ar putea să devină un stat nuclear. Aceasta poate fi ușor soluționată dacă ascultăm cu mare atenție ce oferă Iranul la, schimb, um, la schimbul um, ridicării sancțiunilor la care s-a referit și domnul Șol. Nu cred așa, dar că trebuie să recadrăm um, acest acord ca să aibă succes, ci pur și simplu să ne limităm la ce scrie acolo. Domnule Vignă, v-ați referit la dimensiunea internă din Iran. Pe scurt, vreau să vă spun că gărzile revoluționare, conducerea acestora, nu au fost uh, împotriva acordului. A existat o rivalitate după ce s-a încheiat acordul uh, pentru că exista o concurență cu privire la cine să fie principalii beneficiari ai boomului economic la care se aștepta toată lumea. Aceasta era tensiunea din interiorul Iranului. Nu era referitoare la uh, acord dacă e bun sau nu, ci era vorba de dimensiune de putere în Republică. Uh, cum ați menționat și dumneavoastră, cred că ar fi posibil să venim cu mai multe argumente pentru cei din Iran care uh, susțin acordul să poată să spunem în continuare că e un acord bun, care ne aduce avantaje, uh, multe dintre care au fost menționate domnul uh, Scholl, domnule Wallace. Schimb, schimbarea de paradigmă la care v-ați uh, referit, care ar fi necesară pentru Europa, pentru a-și dezvolta autonomia strategică la astfel de chestiuni globale, uh, Cred că va mai dura mm, încă o generație de elite politice, pentru că vedem că instinctele politice pentru legătura transatlantică sunt încă bine mersi și că lucrurile mm, devin prea incitante, toată lumea se referă la legătura transatlantică și Statele Unite au avut succes, au spus uh, Europei, aici este vorba de alianța transatlantică, chiar dacă nu prea e, pentru că e vorba de problema neproliferării și o astfel de presiune din partea Statelor Unite asupra europenilor până acum, din păcate, a avut succes. Nu prea văd că s-ar uh, întâmpla o astfel de schimbare de paradigmă în cadrul acestei generații de elite, poate cu următoarea. Domnul Austrevicius, sancțiunile ca modalitate de schimbare a comportamentului. Da, au fost state al căror comportament s-a schimbat pe parcursul regimului uh, de sancțiuni uh, Uh, vis-a-vis -vis de Iran, dar nu e vorba de politicile uh, Iranului. Europenii și-au schimbat politice vis-a-vis -vis de Iran și alte state la fel. Acesta este modul cum sunt concepute sancțiunile. Nu țara sancționată e cea care schimbă, ci celelalte state care interacționează cu națiunea respectivă. Acesta este mm, motorul acestei, de aceea nu se vede nicio schimbare sau de evoluție mm, uh, din partea Iranului vis-a-vis -vis de schimbarea comportamentului Statelor Unite. Apoi mm, v-ați referit la vizita natului reprezentant, dacă e destul. Păi, suntem într-un moment în care construirea încrederii e din nou necesară. Aș fi încântat să nu mai fie nevoie și să fi trecut peste această etapă, dar um, cred că prin aceasta Iranul vede că Europa este unită măcar pe acest front și cel puțin um, factorii de decizie legați de um, JCPOA, asta e, în cazul E3 și Bruxelles. Și nu spun asta pentru că sunt aici, ci pentru că Uniunea Europeană are nevoie de un astfel de stimul. Uh, singurul um, um, lider um, care uh, s-a opus, uh, a rezistat Statelor Unite a fost semnatul reprezentant, nu liderii naționali din Franța sau din Germania, nu aceștia s-au, um, și-au exprimat rezistența față de Statele Unite așa cum a făcut-o Federica Mogherini înainte și acum Josep Borel. Cred că aceasta este calea de urmat, dar trebuie să um, se facă um, presiuni în acest sens. Mulțumesc și mulțumesc invitațiilor noștri. Aș dori să închei acum uh, uh, acest punct și peste câteva minute să începem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 Atâta <laughs> Mulțumesc. Bien. Uh, nous passons donc euh, au point de l'ordre du jour sur euh, l'échange de... Haideți să trecem la schimbul de opinii cu privire la situația în ceea ce privește securitatea în Asia de Est și perspectivele de denuclearizare a peninsulei coreene. Sunteți bun venit domnule Ramon Paceco Pardo, președinte la KFVUB, la Institutul pentru Studii Europene, și domnului Reinhold Brender, șef de unitate Japonia, Corea, Australia, Noua Zeelandă, Pacific, la Serviciul de Acțiune Externă. Activitățile nucleare ilicite din Corea de Nord reprezintă o sursă de preocupări pentru comunitatea internațională de decenii. După retragerea din uh, TNP în 2003, uh, statul acesta a accelerat programul nuclear și la trei ani după aceea, în 2006, a uh, realizat primul test nuclear. În cadrul deceniului care a urmat, Corea de Nord a um, realizat cinci alte teste nucleare. Fiecare dintre acestea a fost urmat de o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, care a făcut apel la Corea de Nord să um, se alăture TNP și să abandoneze armele nucleare și programele existente, irreversibil și să încheie toate activitățile conexe. Sancțiunile care au însoțit um, rezoluție și-au propus să împiedice Core Corea de Nord să dezvolte și mai mult uh, tehnologia nucleară și programul său de rachete. Printre statele numeroase uh, care au uh, impus um, sancțiuni autonome au fost Statele Unite, Japonia și Austria, astfel încât uh, să crească presiunea asupra Coreei de Nord, astfel încât să-și uh, um, respecte obligații internaționale. Președintele sudcorean Moon Jae-in a um, susținut sancțiunile internaționale și a ales o abordare conciliantă pentru a îmbunătăți legăturile cu, ce, cu cealaltă Coree. Deschiderea um, am, au fost de o declarație comună în Singapore prin care um, Corea de Nord se angaja să facă o denuclearizare a peninsulei coreene, însă din toate celelalte tentative de a duce mai departe negocierile între Statele Unite și Corea de Nord au eșuat Uh, declarațiile recente ale lui uh, Kim Jong-un după um, eșecul reuniunii de la Stockholm au arătat faptul că Corea de Nord nu este gata să renunțe la programul său nuclear. Totuși rămâne o poartă deschisă pentru negocieri uh, viitoare cu Statele Unite um, și majoritatea evoluțiilor viitoare vor depinde de deciziile americane și Um, Statele Unite par să se um, um, îndrepte către regiunea Asia-Pacific la partea de misile, de rachete. Sunt mai multe forțe desfășurate în uh, uh, Guam. Acolo sunt rachete americane cu o rază între 1800 și 2400 km, care ar face ca Pyongyangul să fie la 20 de minute de zbor Eh, iar eh, în acest context orice perspectivă de soluționare diplomatică a denuclearizării pare să fie amenințată. Uniunea Europeană nu are prezență militară nici sistem de alianțe în ASD, dar dacă negocierile între Statele Unite și mm, Corea de Nord ar duce la mm, încheierea de noi acorduri, dezactivarea și dezmembrarea actelor eh, și infrastructurilor nucleare din Corea de Nord ar reprezenta o provocare enormă și financiară și tehnică. Deși Statele Unite și Corea de Nord Uh, și puterile regionale o să-și asume marea parte a transformărilor, Uniunea Europeană ar putea să aducă o finanțare pentru a sprijini procesul de denuclearizare. De asemenea, ar putea să pună la dispoziția inspectori uh, pentru a verifica dezmembrarea materi materialelor declarate și uh, să facă uh, o gestionare a modul în care sunt utilizate materiile nucleare. De asemenea, ar putea uh, să își uh, folosească, folosească mai mult expertiza diplomatică pentru a fi facilitator de dialog între Statele Unite, Corea de Nord și alte părți interesate direct. Aș dori să dau cuvântul domnului Pace Pardo, care să ne prezinte perspectiva sa cu privire la lansarea negocierilor între Statele Unite și Corea de Nord, uh, precum și cu privire la încheierea unui acord care se ducă la o denuclearizare efectivă a peninsulei coreene și vă mulțumim de pe acum. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi s-a cerut să mă acces pe perspectivele de denuclearizare în peninsula coreană. Am să încep uh, cu o serie de informații generale vis-a-vis -vis de motivația din spatele programului de înarmare nucleară nord-corean axându-mă pe amenințarea principală la adresa regimului de neproliferare și discutând apoi rolul Uniunii Europene, pentru că cred că Europa poate juca un rol important în încercarea de a asigura denuclearizarea Coreei de Nord. Cadrul general sunt lucruri cunoscute, programul nu e o noutate, începe din anii chiar 60 în Corea de Nord, 2003, Nord-Corea s-a retras din acordul de non-proliferare și s-au accelerat programele de înarmare. Acum, iată, au trecut aproape 20 de ani de atunci și programul nuclear corean funcționează la capacitate ridicată. Nu știm dacă e posibil o denuclearizare sau nu acolo, dar oricum, dacă se va întâmpla ceva, se va întâmpla pe parcursul a zeci de ani. Nu va reuși o administrație americană sau o administrație sudcoreană să facă acest lucru. Sunt patru motive pentru care Corea de Nord își dorește un astfel de program. Factorul de descurajare, au văzut ce se întâmplă cu liderii altor țări din Orientul Mijlociu care nu au avut arme nucleare. Corea de Nord s-a uitat ce s-a întâmplat cu acești lideri și a tras învățămintele de rigoare. Știu de asemenea că uh, Statele Unite sunt prezente în Asia de Sud-Est, uh, Corea de Sud are o armată puternică, așa că Corea de Nord are nevoie de o armă nucleară pentru a preîntâmpina un atac sau eliminarea liderului nordcorean de către americani sau sudcoreeni. La fel cum s-a spus și despre Iran și în Corea de Nord, e vorba de legitimitatea internațională. Sigur, Corea de Sud e cea mai mare putere economică, diplomatică, putere soft. Și atunci Corea de Nord nu are la îndemână decât arme nucleare pentru a se face respectată pe plan internațional. Dacă n-ar avea armele nucleare, sigur că n-am discutat atât de mult despre această țară. Și apoi componenta de finanțare. Corea vinde tehnologie nucleară, în special unor state din Orientul Mijlociu, pentru care are nevoie de lichidități. Altfel, regimul nu ar uh, supraviețui la fel de ușor. Și apoi e dependența familială, clanului Kim. Țara e condusă de o dinastie, avem bunic, fiu și acum nepot la, la putere în familia Kim și actualul lider continuă tradiția de familie în direcția creării de arme nucleare. De ce, în opinia mea, Corea de Nord reprezintă o amenințare la adresa regimului de nonproliferare, în primul rând pentru că proliferează armele nucleare și face asta de decenii. Și în plus își exportă tehnologia către Iran, Siria, Egipt în trecut, Libia. Sunt multe state în lume care au primit consultanță, vizita unor specialiști din Corea de Nord care au venit în țările lor să-i ajute să-și construiască propriile instalații nucleare. Corea de Nord s-a retras în 2003 din Tratatul de proliferare și asta a avut consecințe pe plan diplomatic. Vorbim de un stat care e un paria pe plan internațional acum, face obiectul unui regim de sancțiuni, însă cu toate acestea regimul supraviețuiește și economic și politic uh, o duce mai bine acum decât o ducea în 2003. Și apoi Corea dă un exemplu altor țări care ar putea să gândească să-și creeze armament nuclear. Dacă poate Corea de Nord, de ce să nu facă și alții? Acesta ar fi un exemplu negativ, cel puțin din perspectiva europeană. Deci ce ar putea face Europa odată ce se reiau negocierile și în momentul în care se semnează un acord fie cu administrația Trump sau cu cine o fi succesor uh, acum sau peste 5 ani. Pentru statele membre e important să își continue sprijinul pentru acordul de neproliferare. Această poziție comună e ceva ce Corea de Nord ia în serios. Chiar dacă Corea nu mai e parte din acest tratat. Pe plan diplomatic, un consens internațional iar putea convinge să respecte regulile jocului. Apoi, sunt importante contactele diplomatice, după cum știm, în, din 2015, dialogul politic dintre Uniunea Europeană și Corea de Nord a fost suspendat. În opinia mea e o greșeală. Acest dialog a funcționat foarte bine pentru că Uniunea Europeană putea să spună direct uh, coreenilor de ce ar trebui să renunțe la armele nucleare, de ce ne, ne îngrijorează proliferarea, în special din direcția Coreei de Nord către Orientul Mijlociu. Statele Unite și-au propriile interese acolo, dar tot așa le are și Uniunea Europeană în plus, noi avem Consorțiul European de Neproliferare, avem și ONG-uri și alte organizații care se ocupă de neproliferare nucleară. Acestea ar putea primi sprijin din, din partea Uniunii Europene pentru a intensifica contactele cu Corea de Nord. Help to steer North Korea towards denuclearization, because North Korea is not going to... Corea de Nord nu o să renunțe voluntar la, la armele eh, nucleare. Va fi nevoie de presiune din partea multor state, din partea multor instituții care să ceară acest lucru. Asta se poate face sprijinind actuale demersuri diplomatice, chiar dacă nu au existat contact în ultimele luni, dar eh, există încă relații, schimburi diplomatice între Corea de Nord și Statele Unite după alegerile din acest an din Statele Unite, indiferent cine câștigă, schimburile diplomatice se vor uh, intensifica. De asemenea, președintele sud-corean uh, mai are 2 ani de mandat și uh, este la rândul său o persoană care merită sprijinită. Cred că, în ultima instanță, va ajunge la un acord între Statele Unite și Corea de Nord, care va include și termenul de denuclearizare. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să ofere asistență tehnică. Sunt uh, state membre care au fost contactate de Statele Unite în acest sens. Franța, de exemplu, a fost contactată în direcția sprijinului tehnic atunci când e vorba de demontarea instalațiilor nucleare nordcoreene. de asemenea va trebui să creăm un regim de inspecții sub tutela Agenției Internaționale a Energiei Atomice, însă ar fi util ca statele membre ale Uniunii Europene să participe la activitățile de inspectare prin organizații internaționale sau prin intermediul propriilor inspectori din teren din Corea de Nord. De asemenea, va trebui să oferim stimulente Coreei de Nord, ajutor economic, ajutor financiar, ajutor de urgență, dacă îi se cere Uniunii Europene să participe la pregătirea acestui pachet de asistență, ar trebui să participe și la punerea în aplicare a acestuia. Apoi, ce, ce facem cu instalațiile nucleare, o să întrebe nordcoreenii, cum se pot converti la utilizare pașnică. Asta s-a întâmplat și în alte țări, se poate face o conversie către utilizarea în scopuri pașnice a instalațiilor nucleare și cred că și Uniunea Europeană poate să participe foarte bine la un astfel de efort. Și ultima întrebare, putem asigura denuclearizarea Coreei de Nord? Cred că pe termen scurt nu, nici într-un an, nici în 5, nici în 10. Dar este în același timp adevărat că un acord între Statele Unite și Corea de Nord este o posibilitate reală acest acord va include un angajament de denuclearizare din partea Coreei de Nord și cred că ca pas interimar o nu doar o încetinire, ci și o reducere treptată în etape a programului nuclear corean este o posibilitate. Asta atâta timp cât comunitatea internațională oferă stimulente în schimbul uh, acestei denuclearizări treptate. Deci e o posibilitate reală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul următorului uh, vorbitor. Doamnă președinte, să vă vorbesc acum uh, din partea Serviciului European de Acțiune Externă, spune domnul Brandner. Știți că strategia europeană din 2016 spune că în uh, contextul complex actual, ce se întâmplă în această regiune, are un impact clar și asupra Uniunii Europene. Uniunea Europeană are un interes securitar extrem de clar în, în Asia. 40% din comerțul nostru extern trece prin Marea Chinei de Sud. It is the focus of our attention today. Now, let me say... Uh, în acest context, Corea de Nord joacă evident un rol deosebit de important. O serie de lucruri deja au fost evidențiate în ceea ce privește planurile de denuclearizare. Noi avem o politică europeană, angajament critic, așa îi spunem noi. Deocamdată suntem mai curând pe partea de critică decât pe partea de angajament dar această politică combină mm, sancțiuni, sancțiuni ale Națiunilor Unite și sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceste canale de comunicare încă sunt deschise. Această politică nu e un scop în sine, ci vizează obținerea de rezultate concrete și irreversibile în direcția eliminării armelor de distrugere în masă. Vorbim de o dezarmare completă și irreversibilă, inclusiv a altor arme de distrugere în masă, nu doar a celor nucleare. Și asta include și programul de rachete balistice. Noua politică vizează reducerea tensiunilor din peninsulă și din regiune, și vizează continuarea sistemului global de neproliferare. De asemenea, dorim să îmbunătățim situația în materie de drepturi ale omului în această țară. Pentru Uniunea Europeană, o soluție diplomatică este singura soluție. Asta înseamnă că negocierile sunt esențiale, în primul și în primul rând negocierile dintre Corea de Nord și Statele Unite. De asemenea, doresc să vă spun că noi sprijinim uh, rolul jucat de Corea de Sud și eforturile acestei țări de a duce la o apropiere intercoreană. Dacă nu se fac progrese în direcția denuclearizării, și cam asta e situația acum, deci dacă nu se fac progrese, sancțiunile trebuie să continue pentru a pregăti terenul pentru o viitoare soluție diplomatică. Asta e poziția noastră. Uniunea Europeană a transpus rapid rezoluțiile Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și a adoptat sancțiuni suplimentare europene și trebuie să insistăm pe respectarea acestor sancțiuni ale Națiunilor Unite în acest uh, sens, uh, am avut contacte cu state terțe din Asia și America Latină în special pentru a insista asupra importanței impunerii pline și a respectării pline a acestor sancțiuni de către toate statele membre ale Națiunilor Unite. Asta e presiune prin sancțiuni, în esență. Dar vorbeam și de canale de comunicare și o să mă întrebați uh, cum se desfășoară comunicarea și antevorbitorul spunea că în etapa actuală nu există un dialog politic. Vreau să spun foarte clar că în etapa actuală nu există consens între statele membre pentru reluarea dialogului politic. Nu avem consensul necesar și e nevoie de acest consens dacă vrem să mergem înainte cu politica europeană. Deocamdată nu suntem acolo. Ce avem însă sunt o serie de contacte, în special prin intermediul reprezentanților diplomatice ale unor state membre, care încă sunt acolo, în Pyongyang, Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Germania și Suedia sunt cele șase state membre care au reprezentanțe diplomatice în această țară și Regatul Unit uh, până la plecare era membru al acestui club, uh, după plecarea britanicilor suntem doar șase și Franța are o reprezentanță culturală acolo. Avem uh, astfel contacte cu conducerea nord-coreană, însă pot să spun cu franchețe nu se înregistrară progrese din partea nordcoreenilor în sensul unor negocieri serioase și dacă nu avem așa ceva, nu sunt alte lucruri pe care noi le-am face ca Uniunea Europeană. Eh, există și o ambasadă nordcoreană la Londra, am avut eh, o serie de contacte și prin intermediul lor, o să vedem acum după Brexit ce, are, ce au de gând să facă nordcoreenii, pentru că probabil eh, își vor deplasa reprezentanța diplomatică într-un alt stat membru, pentru că ocazional au acolo oameni care contactează instituțiile europene. Oferim de asemenea și o asistență limitată, asistență umanitară, tehnic ajutor pentru dezvoltare, dar uh, vorbind în termen de bun simț poate fi văzută ca asistență umanitară, e vorba de oferirea instrumentelor necesare în coreenilor pentru a-și produce alimente. E un program de siguranță alimentară, de securitate alimentară, în desfășurare. Deocamdată nu există asistență umanitară în sensul tehnic, asistență umanitară oferită de Uniunea Europeană, dar e o politică ce ar trebui să fie revizuită și să vedem uh, ce putem face pe viitor, dacă nu putem uh, aduce în joc uh, instrumente de asistență umanitară ca atare. Spuneam la început că vrem să promovăm uh, drepturile omului în Corea de Nord, însă știți care e situația de acolo. La orice raport vă uitați, uh, situația este absolut dezastruoasă, uh, cu ani grei de temniță, chiar pedeapsa cu moartea pentru cei care încearcă să iasă de pe teritoriul țării. În organismele internaționale, la Națiunile Unite, încercăm să continuăm să punem presiune pe Corea de Nord pentru a înregistra îmbunătățiri în materie de drepturi ale omului. Foarte pe scurt, un alt aspect, uh, care sunt șansele de denuclearizare? Sincer să fiu, nu pot să fiu decât de acord cu ce a spus până acum. Șansele pe termen scurt sunt extrem de modeste, au avut loc câteva întâlniri la nivel înalt, de Statele Unite și, și Nord Corea chiar, însă nu s-a făcut nici cel mai mic progres în direcția de denuclearizării până în prezent. În aceste contacte SUA-Corea de Nord se văd divergențe clare, inclusiv în ceea ce privește definirea termenului de denuclearizare putem doar să presupunem că între timp Corea de Nord a mers înainte cu producția de, de arme de distrugere în masă, ei nici nu ascund acest lucru, faptul că nu, nu lansează rachete ca să le mai testeze nu, nu înseamnă că uh, și-au sistat uh, programele de, de creare de noi uh, arme. Nu, putem presupune exact contrariul. Se fac teste din când în când, în special pentru rachetele balistice, și din 2019, la începutul 2019, ce s-au făcut mai multe teste uh, cu rachete balistice decât în întreaga perioadă a regimului uh, tatălui lui Kim Jong-un, Kim Jong-il. Deci s-a accelerat clar programul de testare a rachetelor balistice. Noi am dori o reluare a negocierilor între, între Statele Unite și Corea de Nord. Asta încă nu s-a întâmplat în ciuda întâlnirilor la nivel înalt. Nu a existat nicio discuție concretă la nivel de grup de lucru pe tema denuclearizării. Noi asta ne dorim, însă e trist și trebuie să fim realiști, dar asta e situația. Nu vedem cum Uniunea Europeană ar putea contribui în mod decisiv la demararea acestor negocieri. Sigur, noi suntem în contact cu toate părțile implicate, Statele Unite, avem uh, contacte strânse cu Corea de Sud, care e un partener strategic, ca și Japonia, o altă țară din regiune, care este extrem, extrem de îngrijorată și pe bună dreptate de ce se întâmplă în Corea de Nord. Suntem uh, în legătură permanentă cu acești parteneri ai noștri, însă în ceea ce ne privește nu am reușit. Și oricum suntem toți de aceeași parte, Japonia, Corea de Sud și noi și alți membri ai comunității internaționale, împreună cu toții ne dorim demararea acestui proces, dar lucrurile trenează ci nu vedem vreo șansă ca lucrurile să se schimbe pe termen scurt, mai ales dacă ne gândim că o să avem alegeri prezidențiale în noiembrie în Statele Unite și rezultatul va afecta clar se va reflecta clar în calcule și acțiunile lui Kim Jong-un. Până apele se lipezesc, ar, ar fi logic pentru el să acționeze într-un mod, n-ar, fi, n-ar avea sens pentru el să acționeze în mod provocator. Deci o să continuăm cu blocajul actual până ce se termină cu alegerile americane și se știe clar cine va fi președintele Statelor Unite la finele acestui an. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această descriere, nu foarte liniștitoare, dar precisă și utilă. Avem o solicitare de intervenție, domnul Mixer. Uh, thank you, Madam Chair. Thank you for very interesting presentations. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante. Un comentariu, două întrebări. Cred că există un oarecare paradox, în sensul că, așa cum ați explicat, obiectivul ultimativ în această țară este supraviețuirea regimului și Și noi ceea ce vrem să obținem nu este în conformitate cu acest obiectiv. Ceea suntem noi dispuși să oferim ca stimulent pentru ca el să denuclearizeze ar putea, pe termen lung, să contribuie mai degrabă la schimbarea regimului decât la supraviețuirea sa. Pentru că regimul nu ar putea supraviețui uh, unui, unei schimbări în, revoluționare în sistemul politic. Deci uh, mi se pare că e o quadratura cercului. Două întrebări. S-au menționat cuvinte magice. Denuclearizarea, că ea va trebui să fie completă, verificabilă și reversibilă. Știm că comunitatea internațională, Statele Unite mai ales, este reticentă uh, la ideea de a elimina sancțiuni înainte ca cele trei criterii să fie uh, respectate. Aș vrea să vă întreb cam în care moment va fi considerată irreversibilă denuclearizarea, deoarece pe termen lung totul este reversibil atâta timp cât există uh, know-how-ul și tehnologia la nivel global. Însă pentru eliminarea sancțiunilor, ce constituie irreversibil? Și, de asemenea, am auzit despre dialogul intercoeran corean și despre uh, discuțiile de, de nuclearizare SUA Corea de Nord, am, vorbit și, am auzit și despre Japonia, dar n-am auzit nimic despre China. China care joacă un rol esențial, bineînțeles. Deci cum ați uh, descrie abordarea politică și rolul Chinei în această denuclearizare? Mulțumesc, doamna Calniete, în numele PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să adresez o întrebare în ceea ce privește fluxurile financiare ilegale enorme ce vin din străinătate către acest regim, fluxuri folosite în programul nuclear, dar și pentru multe alte nevoi, folosite și pentru crearea uh, unei imagini de oraș nou și modern pentru Fenian, unde se construiește enorm, mai ales dacă ne gândim la sărăcia în care trăiește restul țării. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Fotiga, numele ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc pentru această prezentare. În principiu, împărtășesc Um, viziunea cu privire la perspective slabe uh, pentru succesul denuclearizării în, uh, într-o perioadă de timp previzibilă. Întrebarea mea se adresează, um, se referă la uh, eventuala poziția Chinei și um, pentru a relua ce a spus colegul. China posedă o serie întreagă de instrumente prin care ar putea să asigure o schimbare de direcție în uh, Corea de Nord. Iar apoi o întrebare cu privire la coronavirus. Uh, Corea de Nord este o țară practic fără sistem de sănătate, cu o majoritate a populației care suferă de malnutriție și niciun fel de informații sau date până acum cu privire la uh, pericole eventuale uh, sau la ce se întâmplă acolo și s-ar putea să avem o criză umanitară acolo și trebuie să ținem cont de asta în abordarea noastră. Știm că este uh, ceva care nu ține de, de de nuclearizare, însă există acest, uh, acest risc de criză umanitară acolo și s-ar putea să uh, se schimbe complet dinamicile atunci. Mulțumim! Am să dau cuvântul uh, experților noștri pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Am să încerc să le parcurg pe rând, chiar dacă sunt foarte strâns legate. În ceea ce privește denuclearizarea și reversibilitatea sa, Singurul mod în care pot face asta este să închizi toate instalațiile, să, să le iei toți oamenii de știință și să-i muți undeva în centrul Statelor Unite, în spatele unui gard. Dezbaterea, cel puțin în conversații private, poate chiar și în public, a trecut mai degrabă către controlul armelor, cum s-ar elimina acest program, cu presupun, pornind, pornind totuși de la premisa că nu va putea fi vorba de o abordare uh, sau de o irreversibilitate. Și cred că, da, procesul uh, s-a încetinit între Statele Unite și Corea. La reuniunea de la Stockholm, dar și la alte reuniuni, a avut loc o discuție la nivel mult mai realist de ambele părți în ceea ce privește la ce etapă comunitatea internațională ar putea să ofere unele derogări de la sancțiuni. Deci nu ridicarea sancțiunilor, pentru că s-ar putea să fie mai greu să fie impuse sancțiuni odată ce ele sunt ridicate. Uh, China și Rusia s-ar opune, dar poate derogări de la sancțiuni și când uh, Corea de Nord și-ar uh, fi respectat angajamentele, s-ar putea vehicula ideea uh, ridicării sancțiunilor. Dar cred că irreversibil de fapt nu mai există, chiar dacă în rezoluțiile ONU se vorbește despre asta. Și dacă vă uitați la cadrul juridic, uh, la nivelul Statelor Unite, el nu s-a schimbat. Însă s-a schimbat administrația. Apoi întrebarea în ceea ce privește rolul Chinei. Eu n-am menționat China pentru că trebuia să fiu succint, dar mi se pare că este un, China joacă un rol crucial. Sunt convins că relația între Corea de Nord și China uh, nu este una bună la nivel politic, dar au nevoie unele de celelalte. Tocmai de aceea Kim Jong-un uh, s-a întâlnit atât de târziu cu Xi Jinping. Uh, n-au vrut să se întâlnească mult timp și se pare că nu se înțeleg foarte bine, dar au trebuit. Chinezii au spus că ar um, uh, sprijini denuclearizarea de, de, de în Corea de Nord cu condiția ca Statele Unite să um, se retragă cumva din uh, peninsula coreană. Până la urmă, ă, Statele Unite cu asta au și un motiv să fie mai implicate în peninsula coreană, dar să nu uităm, Corea de Nord și-a dezvoltat progres, ă, programul nuclear ă, încălcând poziția exprimată public a Chinei. În 2006, când au, și-au lansat sau și-au declarat faptul că au uh, programe nucleare și când au făcut primele teste, um, au făcut acest lucru când uh, prim-ministrul Abe vizita China. A fost un moment ale strategic. În discuțiile cu șase părți, când discutăm cu cei care nu sunt China și Corea de Nord, uh, aflăm că, de fapt, China a fost foarte constructivă pentru a face ca Corea să meargă către denuclearizare. Câteva întrebări mai complicate în ceea ce privește fluxurile de fonduri, încercăm să abordăm acest lucru de mult timp. Dacă ne gândim la 2006, când uh, Statele Unite au impus uh, uh, sancțiuni Banco de Taisha, au uh, afectat foarte mult Corea de Nord, pentru că este o uh, bancă din Macao folosită de Corea de Nord pentru spălarea banilor. Corea de Nord a petrecut un an spunând că nu va mai negocia decât dacă se eliminează sancțiunile asupra acestei bănci. Și apoi, și, uh, între timp, Corea de Nord a devenit uh, mai inteligentă, pentru că știu cum Statele Unite le pot afecta uh, țintind băncile care fac afaceri cu ei. În Singapore, în Rusia, în China. Deci a devenit foarte dificil să se pună capăt acestor fluxuri. Un lucru care a ajutat a fost inițiativa de securitate a proliferării pentru că a, pus, a, a blocat unele uh, transporturi uh, ale Coreei de Nord de arme nucleare către alte state. Deci sunt lucruri care pot ajuta, dar uh, Coreea de Nord este cu un pas înaintea noastră și după cum știm, au lansat atacuri cibernetice asupra băncii centrale din Bangladesh, asupra mai multor bănci din lume, inclusiv în, asupra unor companii din Irlanda și au reușit astfel să obțină finanțare. Cred că ceva ce ar putea schimba comportamentul Coreei de Nord ar fi dacă ar fi o țară mai integrată în comunitatea internațională și ea nu simte nevoia să facă asta. De asemenea, a fost o întrebare cu privire la coronavirus. Revenind la ce spunea și domnul Brender, de când s-a anunțat epidemia, Corea de Nord s-a închis, practic, nu mai acceptă turiști Uh, diplomați uh, nu mai pot să intre în țară sau să părăsească țara uh, și, și din acest motiv discuțiile cu Statele Unite vor fi amânate, nu numai pentru că discuțiile se amână, ci și din cauza acestui lucru. Însă, în mod interesant, Corea de Nord s-a adresat Statelor Unite pentru a solicita derogări de sancțiuni pentru a primi uh, echipament medical în țară și, de exemplu, uh, medici uh, voluntari care ar intra în țară, le-ar permite unor medici voluntari să intre în țară să facă față epidemiei de coronavirus. Deci există momente în care Corea de Nord va trebui, chiar dacă nu dorește, poate că n-a dorit să facă asta, dar a trebuit să facă asta, și anume a trebuit să coopereze cu comunitatea internațională și a cerut ajutor Statelor Unite. Și un ultim element în acest sens. Pentru că am vorbit despre sancțiuni, dar nu am discutat despre asta în detaliu. Dincolo de moralitatea sancțiunilor sau nu, n-am să intru în detalii, este clar că este afectată Corea de Nord, cel puțin din punct de vedere diplomatic și politic. Și eu aș spune și economic, pentru că altfel Corea de Nord nu ar tot cere uh, derogări uh, de la sancțiuni. Ei când se întâlnesc cu Statele Unite nu Uh, cer o reuniune pentru pace, ci uh, primul lucru pe care îl cer este uh, o derogare, sunt derogări de la sancțiuni. Many thanks. A couple of compliment. Mulțumesc, spune domnul Brender. Câteva com comentarii suplimentare. În ceea ce privește irreversibilitatea, ce înseamnă ea? În principiu, Statele Unite și este poziția Statelor Unite cea care contează. Este clar că noi putem avea o viziune, dar negociatorii decid cum interpretează. Ei bine, am înțeles, din cum văd eu lucrurile, Statele Unite vor să se asigure că există un proces care nu va fi uh, acaparat de cealaltă parte. Deci vor să evite să facă anumite concesii care apoi uh, ar fi preluate dar uh, nu ar veni nimic în schimb. Deci, dacă înțeleg corect, Statele Unite doresc cel puțin o foaie de parcurs clară, își doresc un acord și este o idee interesantă, își doresc un acord cu Corea de Nord uh, de cum să se ajungă de la A la B și e greu de definit B-ul, ce înseamnă denuclearizarea, care sunt instalațiile, pentru asta trebuie să știi ce instalații există, ceea ce înseamnă că ei trebuie să spună ce au dar ei nu sunt dispuși să spună ce au din motive ușor de înțeles. Toate aceste lucruri sunt ușor de înțeles. Ă, toate aceste lucruri sunt complicate, dar este clar că Statele Unite nu vor să lanseze un proces care să nu fie definit clar și în care ar fi neclar cine când acționează și în schimbul la ce. Deci vor o descriere clară a procesului și ă, când și dacă vor exista garanții și vor fi greu de găsit, deci când se vor găsi garanții și va exista această foaie de parcurs, s-ar putea să ne răzgândim în ceea ce privește sancțiunile sau să vrem să ne răzgândim. Doream să mai spun ceva în ceea ce privește fondurile ilegale ce curg uh, în uh, Corea de Nord. Este o îngrijorare majoră, sunt bani care curg în țară și informațiile pe care le avem pentru a urmări situația sunt rapoartele uh, grupurilor, grupului de experți ai Națiunilor Unite pentru sancțiuni. Există deci un for la Națiunile Unite care se ocupă de implementarea sancțiunilor uh, Națiunilor Unite. Și e un panel, un grup de experți internaționali desemnați de diferite guverne care urmăresc acest subiect cu mare detaliu. Veți întreba cum fac asta. Ei bine, se bazează pe rapoarte din partea membrilor uh, ONU bineînțeles, vă dați seama că nu au imaginea de ansamblu când spun că se bazează pe alte rapoarte. Fiecare țară are interese și poate raporta sau nu ce se întâmplă. Însă, puteți vedea aceste rapoarte, le, le puteți citi, ies cu regularitate, sunt accesibile pe internet și oferă informații substanțiale în ceea ce uh, privește aceste lucruri. Noi, ca UE, ne-am bazat în um, um, modul în care acționăm tocmai pe aceste rapoarte, pentru că nu există uh, informații independente în acest sens. Aceste rapoarte sunt importante, deci și vă permit să vedeți cum intră banii în Corea de Nord. De curând, uh, atenția s-a concentrat și asupra domeniului cibernetic, pentru că au capacități cibernetice uh, impresionante regimul uh, corean de nord vinde aceste capacități unor state terțe și generează fonduri. Astfel, dar sunt și alte instrumente și puteți găsi mai multe informații în acest sens, uh, în aceste rapoarte. China, sunt absolut de acord, această țară este uh, esențială referitor la cum vor evolua lucrurile. Ele pot evolua în ambele direcții. Dacă China depune presiune, uh, în mod serios asupra Coreei de Nord, atunci va exista presiune, pentru că orice uh, comerț face Corea de Nord, uh, el trece prin China. De aceea China, dacă dorește să pună capăt acestui comerț, o poate face și atunci Corea de Nord are o presiune enormă. Însă dacă China nu dorește să implementeze sancțiuni, atunci există foarte multe moduri prin care Corea de Nord poate să își obțină resursele. Este deci o chestiune fundamentală cum să um, interacționăm cu China pe acest subiect și să dialogăm. China, ca membru al Consiliului de Securitate, a sprijinit sancțiunile dure impuse Coreei de Nord și sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme. China nu este dispusă să accepte testarea de arme nucleare pe raza sa, să spunem așa. Deci China este dispusă să interacționeze cu Corea de Nord și să aibă o, acțiune, o, o atitudine constructivă până la urmă dacă Corea de Nord se comportă cam cum își dorește China, și anume fără teste nucleare. Mă opresc aici. Aș mai fi vrut să spun ceva, și anume, coronavirusul, în momentul de față, cu siguranță pune o presiune enormă economică asupra uh, Coreei de Nord, la fel cum depune enormă presiune asupra Chinei. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc celor doi uh, experți. Ne pare rău că v-am grăbit la sfârșit, dar este deja târziu și mai avem un punct pe ordinea de zi. Acest punct va fi cu ușile închise